ce privește pregătirea acestui de-al 11-lea fond. Vă mulțumim, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Dezbaterea s-a închis acum. Votul va avea loc mâine la ora 11.30. Următorul punct de pe ordinea de zi este un alt raport al domnului Tirolia și anume asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană. Și îi dăm cuvântul acum domnului raportor, patru minute. Domnule președinte, dragi colegi, decizia actuală de asociere uh, a uh, țărilor uh, și teritoriul de peste mări are scadență la sfârșitul acestui an. Renoirea acestui cadru este indispensabilă în cadrul regional și internațional uh, în care țările și teritoriul de peste țări uh, acționează. Sunt mize noi cu care aceste țări sunt confruntate înainte de a face din uh, țările și teritoriile de peste mări, uh, trebuie să ne punem uh, întrebarea legată de dezvoltarea acestor teritorii. Aceste teritorii se confruntă cu o serie de dificultăți, date fiind de fragilitatea mediului, și uh, provocările dezvoltării durabile. De aceea, revizuirea pentru perioada 2014-2020 a fost angajată uh, și s-a pus uh, noțiunea de parteneriat în centrul textului. Vreau să subliniez că uh, această nouă decizie a făcut obiectul unei activități uh, intense în urma unei consultări publice uh, și cu o carte verde cu comunicarea Comisiei în 2009 și un document de poziție comună acum uh, doi ani. După cum știți, această comisie a contribuit la această reflexie organizând o audiere în septembrie anul trecut. În într-o manieră generală, sunt încântat de viitorul parteneriat și uh, se constată o schimbare de direcție importantă. Este un cadru de dezvoltare adaptat la nevoile specifice ale acestor țări și teritorii de peste mări. Unele aspecte însă trebuie aprofundate astfel încât această asociere să se concentreze spre viitor. Sunt patru obiective prioritare din propunerea de decizie pentru a pune în uh, aplicare primul obiectiv, creșterea competitivității acestor teritorii, competitivitatea uh, se bazează pe uh, cercetare, inovare și spiritul întreprinzător. Domeniile de cooperare pentru dezvoltare durabilă pot să includă competitivitatea și să facă referire uh, la programul uh, comunitar uh, privind cercetarea și întreprinderile. Apoi, această decizie ar putea să includă prevederi pentru a îmbunătăți participarea acestor țări și teritorii la program, uh, la, form- la programele de formare proxim, de proximitate. Știm cât de importante sunt chestiunile comerciale pentru a asigura independența pe piață, politica comercială a Uniunii a condus la o erodare uh, progresivă a sistemelor tarifare și preferințelor tarifare ale acestor uh, țări și teritorii de peste mări. Uh, Comisia nu merge suficient de departe atunci când este vorba de regulile de origine pentru a facilita accesul uh, la piață pentru întreprinderile din aceste țări și uh, continuă să trateze mai bine unele uh, țări uh, Uh, cum ar fi uh, insule Mauritius uh, sau Seychelles, ceea ce nu este întotdeauna bine pentru aceste teritorii. Mi se pare esențial să simplificăm procedurile pentru a asigura o punere în aplicare optimă a celui de-a 11-a Fed și pentru a îndeplini cerințele de dezvoltare a acestor teritorii. Trebuie să ținem cont de existența unor reguli de gestiune publică care să garanteze o utilizare securizată a fondului de dezvoltare europeană de către aceste teritorii. Mă opresc, spune vorbitorul. Mulțumesc. Mulțumesc raportorului. Avem procedura cash DI. Doamna Maria Dasau domnule președinte, comisar. Instituirea unor condiții echitabile pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor celor mai îndepărtate ale Uniunii Europene este lăudabilă. De aceea salut acest raport care arată solidaritatea Uniunii Europene. Uh, acesta fiind unul dintre principiile sale de bază. De asemenea, demonstrează natura specifică a acestor regiuni. Creșterea competitivității, creșterea rezistenței, reducerea vulnerabilităților, creșterea cooperării cu ceilalți parteneri sunt toate elemente esențiale pentru aceste regiuni Trebuie să acordăm o atenție sporită uh, mărcilor care provin din aceste regiuni, mai ales când acestea sunt afectate negativ de acordurile dintre Uniunea Europeană și alte regiuni. Așadar, avem nevoie de o strategie pentru a întări competitivitatea în turism, transporturi, agricultură și pescuit. Totuși ne confruntăm cu discriminări din partea Comisiei Europene, care instituie o limită de 150 de kilometri pentru cooperarea transfrontalieră. Aceasta trebuie schimbată rapid. Mulțumesc foarte mult. Domnul Moris Ponga are cuvântul. Don, je souhaite remercier le Vreau să mulțumesc raportorului pentru munca sa și pentru colaborarea uh, privind uh, acest uh, raport. Este prima oară că Parlamentul European își spune cuvântul în, în ceea ce privește relațiile cu țările și teritoriile de peste ări. În afară de chestiunea creierii unor instrumente financiare adecvate, adecvate acestor teritorii care le-ar permite să facă față provocărilor, aș vrea să insist și pe noua paradigmă pe care Comisia o propune de a elabora nou cadru de asociere cu aceste teritorii. Este un progres uh, major și trebuie subliniat. Parteneriatul cu aceste teritorii, combaterea uh, sărăciei uh, și dezvoltarea competitivității pe plan regional unul dintre punctele importante ale acestui raport este instituirea în cadrul diferitelor direcții generale a unui referent pentru aceste teritorii, astfel încât să se țină mai bine seama în programe de aceste teritorii. Este un progres important și o nuanță. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Băsescu, ultimul vorbitor. Deși formal nu fac parte din teritoriul Uniunii, țările și teritoriile de peste mări

însă toate măsurile vor trebui adaptate la particularităile i diversitatea acelor zone. Vă mulțumesc. comisar uh, are cuvântul, uh, membri, Domnule Tirolien, vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport și pentru faptul că ai salutat propunerea Comisiei. Comisia a ascultat comentariile și sugestiile venite din toate părțile. Textul final arată faptul că Comisia și-a luat angajamentul de a ajuta aceste teritorii astfel încât să ajungă la o dezvoltare economică și socială durabilă. Propunerea care a fost făcută ține cont nu doar de multitudinea de provocări cu care se confruntă teritoriile de peste mări, dar ține cont și de avantajele și oportunitățile de viitor ale acestora. Aș vrea să subliniez o schimbare fundamentală care poate fi uh, văzut aici în uh, comparație cu documentul din 2011. Și anume există acum un capitol special care are de a face cu reducerea dezastrelor provenite din urma schimbărilor climatice. Voi face acum, referi, acum referire la anumite puncte din raportul domnului Tirolian. În ceea ce privește competitivitatea, vreau să spun că creșterea acesteia este unul dintre obiectivele principale între relațiile dintre Uniunea Europeană și teritoriile aflate peste mări. Se ține cont de ele și în uh, decizia de asociere. În loc să fie limitată competitivitatea în anumite părți ale deciziei, aceasta apare peste tot. Propunerea Comisiei conține și dis- dispoziții în ceea ce privește eligibilitatea acestor zone sub toate programele și instrumentele cu anumite condiții. Ne reangajăm să ne asigurăm că aceste teritorii participă activ în programele orizontale dar decizia de asociere nu poate să țină loc de dispoziții specifice ale instrumentelor, pentru că ar însemna o încălcare în termeni legali. Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea pentru că spunea că e, vorbă, e nevoie de niște proceduri foarte simple și clare în ceea ce privește programarea și asistența financiară. Toate acestea vor fi făcute după ce ne consultăm cu teritoriile de peste mări și cu, ță- și cu statele membre implicate. Asistența financiară va fi acordată sub cel de-al 11-lea Fond European de Dezvoltare, apoi regulile privind originea. originea. Propunerea aduce un aport foarte important pentru îmbunătățirea condițiilor pentru teritoriile de peste mări. Există acel model de preferințe, însă regulamentele de origine care au fost propuse merg și mai departe. Se adaptează acum originea de aici cu alți parteneri comerciali ai Uniunii Europene. În același timp există și posibilitatea de derogări pentru teritoriile de peste mări. Apoi, uh, regulamente speciale pentru produse există și acestea și pentru produsele de pescuit. Apoi, din 2017 vor fi introduse noi reguli pentru exportatorii înregistrați și va exista și așa numita autocertificare cooperarea regională. Comisia este de acord cu mm, cele ce apar în rezoluție. Această chestiune apare deja în textul propunerii. Cooperarea regională poate să aibă, bineînțeles, diferite forme. Schimb de informații și schimbul de bune practici sunt doar două aspecte. Apoi mai există programe internaționale, organizații internaționale, dar acestea mm, sunt diferite. Decizia de asociere conține o dispoziție și în ceea ce privește regulile și condițiile, astfel încât să fie articulate mai bine condițiile financiare pentru partenerii din aceeași regiune geografică. Uniunea Europeană dorește să sprijine teritoriile de peste mări care își doresc să își consolideze relațiile cu vecinii în răspunderea la provocările comune. în trecut, noi și aceste țări am colaborat în ceea ce privește educația, sănătatea și politicile sociale. Ceea ce se întâmplă în Groenlanda și Noua Caledonie nu vin decât să întărească cele spuse. S-a arătat că există un succes în această cooperare și de aceea acest tip de cooperare a fost menținut și în următorul program. Apoi, bolile contagioase sunt de asemenea o mare îngrijorare pentru uh, teritoriile de peste mări. Există un capitol dedicat acestora, dar există și un capitol dedicat ocupării și politicilor sociale. Apoi, uh, Uh, rolul actualizat al Parlamentului European în, în asociere, acesta apare în raport și țin să vă reamintesc de faptul că membrii Parlamentului European vor fi foarte apropiați de ceea ce se întâmplă pentru a îmbunătăți comunicarea și schimburile. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim.